Okay, colleagues. Um, good morning, everybody. I suggest that we start. There are not many colleagues present, but the, the rapporteur is there. Dragi colegi, aș propune să începem. Nu sunt foarte mulți colegi uh, prezenți, dar doamna raportor este aici. Primul punct de pe ordinea de zi este uh, dreptul de a avea, de a beneficia de asistența unui avocat în proceduri penale. Raportarea este doamna Elena Antonescu. Și astăzi vom discuta amendamentele. Această propunere este al treilea pas în punerea aplicare a foii de parcurs despre drepturile procedurale în urma deciziei adoptate de Consiliu în 2009. Poate vă aduceți aminte că am uh, adoptat deja doi pași. Primul este directiva referitoare la dreptul de interpretare și traducere în, produce, în uh, procedurile penale și cealalt, cel, cel de doilea pas se referă la dreptul de informare în procedurile penale. Raportoarea noastră, doamna Antonescu, ne-a prezentat proiectul de raport în luna februarie 132 de amendamente au fost înaintate de colegi. În urma unei ceri uh, din partea Comisiei uh, Libe, serviciile, serviciul uh, juridic ne-a prezentat un aviz referitor la excluderea dovezilor care nu au fost obținute respectând um, legislația europeană, care nu respectă uh, Uh, Carta Fundamentală a Drepturilor uh, Omului și cer permisiunea domnului raportor, după ce îi vom fi ascultat prezentarea amendamentelor, să uh, putem da cuvântul uh, serviciului juridic înainte să avem dezbaterea în legătură cu amendamentele. Văd că dumneavoastră este de acord și acum îi dau cuvântul domnului Antonescu. Președinte, așa cum ați menționat, Numărul total al amendamentelor depuse a fost 134 și de aceea am uh, considerat că ar fi util ca înainte de votul uh, orientativ să organizăm o discuție pe marginea acestor amendamente și, așa cum ați spus, oferim și posibilitatea serviciului juridic de a prezenta opinia pe care am solicitat-o împreună cu colegii referitoare la prevederile articolului 10, paragraful 2, 3 uh, din propunerea de directivă, Uh, aceste două paragrafe introduc uh, reguli referitoare la utilizarea probelor care au fost uh, obținute prin încălcarea dreptului de a fi asistat de un avocat. Doresc în primul rând să le mulțumesc colegilor pentru că s-au muncit mult la acest raport, au făcut multe amendamente și să-i asigur că vom încerca să, să găsim acolo unde este posibil cele mai bune compromisuri. Voi face referire întâi la amendamente și voi prezenta uh, amendamente, voi discuta despre amendamentele colegilor funcție de articole sau pe articole. Cu privire la uh, domeniul de aplicare, articolul 2, uh, avem un amendament, amendamentul 85, care menționează că din motive de claritate trebuie precizat că prezenta directivă se aplică în momentul în care o persoană este privată de libertate. Uh, de asemenea, uh, folosirea cuvântului sau în această frază poate crea confuzii și duc, poate duce la interpretarea că această directivă se aplică numai în momentul în care persoana suspectată sau acuzată este arestată. Um, de aceea, cred că ceea ce avem în articolul 3 sau articolul 3 deja surprinde toate circumstanțele în care persoanele suspectate și acuzate sunt asistate de un avocat și include, detaliază și um, situația deprivării de libertate. Uh, doamna Ludford a introdus un amendament uh, care dorește să clarifice faptul că prezenta directivă nu include interogatoriu preliminar efectuat de poliție sau alți agenți responsabili de aplicarea legii imediat după reținerea persoanei, Uh, adică este vorba despre interogatoriu care urmărește să stabilească dacă trebuie demarat o anchetă sau dacă există probleme legate de siguranță. Uh, acest, uh, amenda, acest aspect a fost discutat amplu în, în comisia noastră, a, face obiectul unui amendament pe care chiar eu l-am depus. Sunt de acord cu dumnea ei, însă cred că ar trebui să-l avem într-un recital și nu în textul operativ al, al directivei. Cu privire la dreptul de a fi asistat uh, de un avocat în procedurile penale, uh, avem uh, amendamentul 90. Se solicită ca statele membre să asigure că persoanele suspectate sau acuzate le este acordat dreptul de a fi asistat de un avocat în mod neîntârziat și în orice circunstanță, spre deosebire de textul original care prevedea ca statele membre se asigură că persoanele suspectate sau acuzate sunt asistate de un avocat. Ehm, acest lucru aduce, acest amendament aduce în discuție diferența despre care am mai vorbit ehm, ehm, referitoare la cele două abordări, cea a oportunității și cea a garantării. Și cred că poate fi o soluție prin care să tranșeze această discuție. Câțiva colegi au solicitat introducerea sintagmei audiere oficială sau interviu oficial, Uh, doresc să menționez că nu sunt de acord cu, uh, cu introducerea acestei uh, sintagme. Aș dori să amintesc că atunci când am negociat pe cea de-a doua directivă din cadrul foii de parcurs, dreptul la informare, s-a vorbit, s-a detaliat, s-a vorbit și acolo despre necesitatea introducerii audierii oficiale, termenului de audieri oficiale, așa încât și pentru motive de consistență cu măsura 2, uh, dar și din, uh, din rațiuni legate de modul în care se desfășoară uh, sau situația în care se pot găsi suspecții sau acuzații și anume atunci când autoritățile care anchetează persoana suspectată sau acuzată ar putea căuta soluții pentru a organiza un interviu, așa zis, neoficial, Um, în timpul căruia dreptul de a fi asistat la, uh, de un avocat să nu fie obligatoriu, deci nu susțin această, această mențiune. Um, în, în amendamentul 106, doamna Lutfor solicită uh, ca în cazul infracțiunilor minore, o persoană suspectată sau acuzată să poată avea acces la un avocat prin intermediul convorbirilor telefonice, uh, Cred că putem uh, analiza această posibilitate, însă um, cred că uh, această prevedere trebuie cuprinsă în cadrul recitalilor, nu în partea uh, operativă a textului și numai în situațiile în care nu există risc de incriminare, nu, există, nu, are, nu va avea loc o audiere și iar pedeapsa prevăzută pentru infracțiune nu este privarea de libertate. Cu privire la conținutul dreptului de a fi asistat de un avocat, articolul 4, Uh, și în ceea ce privește posibilitatea avocatului de a fi prezent la orice alte acțiuni de anchetare sau strângere de probe, la care prezența persoanei suspectate sau acuzate este necesară sau permisă de drept în conformitate cu legislația națională, cu excepția cazului în care acest lucru ar afecta obținerea probelor, au fost depuse foarte multe amendamente. Um, a fost propusă uh, o listă care enumeră acțiunile de anchetare sau strângere de probe la care avocatul poate fi prezent. Poate fi o soluție de tranșare a problemei, însă uh, eu nu o voi susține și cred că uh, ne vor fi de, de folos discuții ulterioare cu privire la, ace, la, această, la acest aspect și eu sper totuși să găsim un, un compromis foarte bun. Voi propune de asemenea un compromis și în ceea ce privește uh, posibilitatea avocatului de a verifica condițiile de detenție, pentru că avem uh, multe amendamente depuse de colegi și cred că putem să găsim o, o, o variantă uh, în care să, să dăm avocatului posibilitatea de a vizita locul de detenție și în același timp o garanție autorității că acest lucru nu se va întâmpla fără o aprobare prealabilă. Uh, cu privire la dreptul de a comunica după uh, arestare, vom face un compromis bun, cred eu, pe, astfel încât pe lângă copii să includem și persoanele vulnerabile. Cu privire la, uh, la confidențialitate, este unul dintre aspectele sensibile ale directivei. Au fost depuse, au fost depuse multe amendamente. Mulți colegii susțin fie confidențialitatea absolută a relațiilor dintre uh, client uh, și avocat. Uh, alți colegi susțin faptul că trebuie să existe excepții de la principiul confidențialității dacă există motive pentru a suspecta faptul că avocatul ar putea fi implicat în infracțiuni comise de persoana în cauză sau dacă există un pericol la adresa libertății sau vieții unei persoane. Eu insist Uh, pe păstrarea uh, confidențialității uh, cât mai largi sau totale a relațiilor dintre client și avocat, cel puțin pentru acest moment, pentru că trebuie să mergem, trebuie să fim conștienți că trebuie să mergem la, la Consiliu cu o poziție de negociere bună. În ceea ce privește derogările, um, au fost depuse o serie de amendamente referitoare la um, ca derogarea să fie justificată din motive imperioase ce decur din, cir ă, din circumstanțele particulare ale cazului și din faptul că derogările pot fi autorizate numai printr-o decizie luată de o autoritate judiciară independentă, decizie care trebuie să fie înregistrată în scris și aici cred că vom găsi un compromis bun. Cu privire la renunțarea uh, dreptului de a, avea, uh, de a fi reprezentat de un avocat, Uh, au fost depuse o serie de uh, amendamente prin care se solicită ca renunțarea să fie făcută în scris, persoana suspectată sau acuzată care renunță la dreptul de a avea un avocat să fie majoră, de asemenea această revocare să nu ducă la obligația repetării integral sau parțial a procedurilor penale, astfel încât în cazul revocării directiva să fie aplicată începând cu momentul revocării și aici vom găsi un, un compromis. Uh, Articolul 10 uh, este articolul cu privire, am cerut, cu privire la care am cerut opinia uh, serviciului juridic. Și vom, uh, vom avea ocazia să ascultăm concluziile serviciului juridic. Doresc însă să precizez că punctul cel mai sensibil reprezintă paragraful 2, care conține prevederea conform statelor, conform căreia statelor membre se asigur, statele membre se asigură că declarațiile date de o persoană care pe parcursul interogatoriului sau unei audieri devine persoană suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni, înainte de a deveni persoană suspectată, nu pot fi utilizate împotriva, uh, împotriva sa. Au fost colegi care au uh, solicitat eliminarea acestei, uh, acestui paragraf și de, pentru că uh, se consideră că uh, interdicție referitoare la utilizarea probelor vizează esența sistemelor uh, juridice ale statelor membre și trebuie să rămână exclusiv o chestiune exclusiv națională. mă bucur de semnalul pozitiv pe care colegii mei l-au dat în susținerea dreptului de a fi de asistat de un avocat în procedurile în temeiul mandatului european de arestare. Avem numai colegii olandezi nu, nu susțin această, uh, această abordare. Cu privire la căile de atac, articolul 13 face și el obiectul uh, întrebării pe care am uh, adresat-o serviciului juridic și se referă la valoarea acordată declarațiilor date de persoana sau suspectată sau acuzată sau probele obținute prin încălcarea dreptului la un avocat, în cazul în care derogarea de la acest drept a fost autorizată în conformitate cu prezenta directivă să fie stabilită de instanța uh, responsabilă uh, să, asigure echitatea procedurii uh, în ansamblu. Amendamentele la recitaluri, în general, urmăresc alinierea considerentelor la amendamentele depuse pe articole și ca să nu, să nu vorbesc foarte mult, nu o să, le, nu o să intru în detalii. Există două amendamente referitoare la uh, definirea termenului de avocat. Um, eu am făcut și eu la rândul meu un, uh, un amendament pe această temă uh, și susțin, uh, susțin amendamentele colegilor. Eu uh, o să mă opresc aici ca să dau, poziția, uh, să dau ocazia și, și colegilor să, să intre în dezbatere și să să spună punctul de vedere uh, și aștept cu interes opinia Serviciului Juridic. Mulțumesc. Ok, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Am vrea acum să auzim avizul serviciului juridic. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește directiva propusă privind accesul la avocat în cadrul procedurilor uh, penale, a pus trei întrebări legătură cu articolele 10, alineatul 2 și articolul 13, alineatul 3 din propunere. Aceste prevederi sunt așa numitele reguli excludere și anume prevederi care interzic autorităților să folosească declarațiile obținute de la un suspect, încălcând drepturile sale procedurale. În propunerea comisiei, regulile propuse încearcă să armonizeze regulile naționale privind admisibilitatea unui tip de dovezi, și anume declarațiile făcute de suspect în două situații diferite. Pe de o parte, Prevederea din articolul 10 se referă la situația în care o persoană care oferă informații autorităților devine suspectă în timpul interogatoriului și interzice folosirea declarațiilor făcute înainte ca persoana să fie înștiințată în legătură cu acest lucru. Prevederea de la articolul 13, pe de altă parte, se referă la situația în care o persoană este deja suspectă înainte de uh, interogatoriu sau de o anchetă și aceste persoane se refuză accesul la un avocat. Regulile propuse interzic utilizarea declarațiilor făcute de un suspect aflat într-o astfel de situație. Acum, pe scurt, concluziile noastre la aceste întrebări. În ce privește prima întrebare, dacă regulile propuse sunt compatibile cu tratatele și cu instrumentele juridice existente. Ei bine, serviciul juridic consideră că nu există prevederi nici în tratatul Uniunii Europene sau în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care ar constitui în mod clar un obstacol juridic pentru adoptarea unor astfel de reguli. Regulile din directiva propusă au ca obiectiv încrederea reciprocă dintre statele membre în domeniul cooperării justiției penale și de aceea intră în sfera competențelor comunitare stabilite de tratate. Mai mult, nu se creează uh, o incompatibilitate cu instrumentele juridice existente în domeniul dreptului penal comunitar. De fapt, nu există un instrument juridic la nivel comunitar care să limiteze posibilitatea legiuitorului comunitar să adopte reguli de excludere. Instrumentele din domeniul recunoașterii reciproce, cum ar fi mandatul de arest european sau uh, legea penală materială, cum ar fi directiva privind traficul cu persoane umane, nu reglementează direct comportamentul în ceea ce privește procedurile din statele membre și sunt compatibile cu astfel de reguli de procedură. În ceea ce privește temeiul juridic al acestor prevederi, vreau să vă spun că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, alegerea temeiului juridic trebuie să se facă prin trimitere la criterii obiective și mai ales la scopul și conținutul uh, actului propus. Regulile de excludere în ceea ce privește conținutul lor sunt reguli privind admisibilitatea probelor, dovezilor în cadrul procedurilor penale și au un impact clar asupra drepturilor fundamentale ale suspecților. De aceea intră sub uh, cele două prevederi de la articolul 82, prevederea care îi permite Uniunii să adopte măsuri privind admisibilitatea reciprocă a dovezilor și prevederea privind măsurile legate de drepturile indivizilor aflați în procedură penală. Mai specific, în ceea ce privește scopul regulilor, considerentul 26 din propunere explică faptul că includerea articolului 13 privind căile de atac vine în urma unor cerințe făcute care apar în uh, cazul jurisprudenței CEDO. Curtea de la Strasburg a considerat aceste chestiuni din perspectiva dreptului la o judecată dreaptă, din articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce uh, arată clar că aceste reguli de excludere au un impact asupra drepturilor fundamentale. Fără astfel de reguli, garanțiile procedurale, cum ar fi dreptul de acces la avocat, nu va avea practică, nu avea o semnătate practică majoră, ba chiar minoră și poate fi uh, trecut, poate fi uh, ignorat. Regulile de excludere sunt o cale de a atinge, de a obține punerea în aplicare a dreptului garantat de această directivă, iar folosirea articolului 82 ca temei juridic se justifică. Trebuie să vă spun că în lumina conținutului lor, aceste două prevederi sunt reguli privind admisibilitatea dovezilor și, prin urmare, intră sub incidența articolul 82, aliniatul 2a din tratat, care permit folosirea de măsuri privind admisibilitatea reciprocă de dovezi între statele membre. Din formularea acestei prevederi se arată că Uh, legile privind dovezile sunt acoperite de prevederile din tratat în domeniul justiției, libertății și securității. Astfel, în ceea ce vește temeiul juridic, articolele 10, 2 și articolul 3 din propunere intră sub incidența articolului 82, liniatul 2 și uh, sub incidența punctelor A și B. În ultimul rând, în ceea ce privește respectarea CEDO, de către aceste reguli de excludere și a jurisprudenței CEDO. Serviciul juridic găsește că există aici o coerență. CEDO a analizat aceste probleme pe baza a evaluării dreptății procedurilor în cazuri penale individuale, însă jurisprudența sa ne permite, permite concluzii generale în legătură cu obligațiile statelor membre. Curtea de la Strasburg a spus de nenumărate ori că dreptul unei persoane acuzată de un delict penal la fi, de, a fi aparat de, de a fi aparată de către un avocat e un element fundamental dintr-un proces uh, echitabil. De asemenea, s-a spus că articolul 6 se aplică etapei prepenale din proceduri și că un suspect trebuie să beneficieze de asistența unui avocat la începutul interogatoriului de către poliție. Curtea a reamintit importanța anchetei, stadiului de anchete în pregătirea procedurilor penale și a spus că acuzatul este vulnerabil lucru care este amplificat de faptul că legislația privind procedurile penale este din ce în ce mai complexă. Și acest lucru nu poate fi compensat decât prin asistența unui avocat, a cărei sarcină este, printre altele, să ajute la respectarea dreptului suspectului de a nu se incrimina. CEDO a stabilit principii importante privind folosirea declarațiilor obținute de către autorități, prin încălcarea dreptului de a avea acces la un avocat. Aceste principii nu doar interzic uh, acuzațiile bazate, uh, condamnările, mă scuzați, bazate pe astfel de declarații, ci și folosirea lor în timpul procesului. Astfel de declarații trebuie astfel să fie excluse din dovezile, probele prezentate în fața unui tribunal penal. Acestea sunt principalele concluzii, doamnă președinte, Există cazul Saldos și cazul Panoftis, două cauze destul de recente care pot clarifica și mai mult situația în legătură cu aceste probe privind uh, persoanele acuzate. Doamnele, doamna președinte, deci acestea sunt principalele concluzii Însă, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte întrebări dumneavoastră sau raportarea vă puteți adresa oricând serviciului juridic. Vă mulțumim! Șase persoane au cerut să ia cuvântul. Deocamdată încă nu am depășit, nu suntem în întârziere, însă la următoarele, pentru a nu acumula întârziere, v-aș ruga să nu vorbiți prea mult. Întâi raportorii din umbră, doamna Romero Lopez. Grazie, <clears throat> grazie președinte. E... Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, o serie din problemele care apar în această directivă, așa cum a semnalat doamna raportor, doamna Antonescu, uh, sunt niște probleme care ne interesează pe toți și a fost foarte interesant ce a spus și serviciul juridic în legătură cu regulile de excludere pentru dovezile care nu au fost obținute în mod corect. Din punctul meu de vedere, accesul la avocat e un drept Um, asupra căruia ar trebui să încercăm să ajungem la niște compromisuri, deși raportarea și-a semnalat poziția. Eu cred că ar trebui să colaborăm în continuare și să ne dăm seama că ar trebui să ne gândim în primul rând uh, care este originea acestui drept. Știm că pentru anumite țări vor exista costuri adiționale neprevăzute costuri pe care nu le includ în legislația lor, deci aici clar vom avea conflicte cu anumite state membre. Însă e foarte important ca acest drept să fie folosit în cadrul interogatoriului sau în momentul în care suspectul uh, își dă seama că este bănuit de un delict. Aici eu cred că ar trebui să facem progrese și să ne dăm seama că deși acest drept este virtual, încă nu este real, însă aici avem de-a face cu asistența juridică gratuită și asistența juridică gratuită nu este acoperită, nu este analizată în această directivă. Eu cred că ar trebui să ne gândim la o anumită formă și declarația făcută de doamna Antonescu este interesantă. Comisia ar trebui să prevadă cât mai repede cu putință modul în care trebuie să abordeze chestiunea asistenței juridice gratuite, care are o mare legătură cu nașterea acestui drept. Acum, în ceea ce privește confidențialitatea. Suntem de acord că avocatul ar trebui să fie prezent atunci când se, când se iau probele. Suntem de acord cu asta și sper de asemenea să ajungem la o înțelegere cu raportarea în ceea ce privește condițiile de detenție. Deci, în ceea ce este confidențialitatea, suntem de acord cu textul comisiei. Atunci când există niște derogări, e foarte greu să îți dai seama când trebuie să încalci dreptul avocatului de a comunica cu suspectul sau cu acuzatul. Autoritățile judiciare au foarte multe mijloace pentru a ști, uh, de exemplu, și când avocatul poate fi suspect. Se pot folosi și alte mijloace pentru a obține anumite informații, uh, chiar și pentru a iniția o altă procedură judiciară în, pala, în paralel. Însă acestea sunt niște cazuri Uh, foarte rare. Sunt niște situații foarte rare. Și de aceea ar trebui să ne gândim cu mare atenție, deoarece punem în pericol aici dreptul uh, la apărare. Deci confidențialitatea e esențială, să nu uităm asta. Și acum, privitor la asistența juridică gratuită la care m-am referit, eu cred că această propunere de directivă nu este suficientă da, vrem să aprobăm cât mai repede pachetul de garanții procedurale și astfel s-a sacrificat această chestiune a asistenței juridice gratuite. Însă să nu uităm că există situații în care dreptul uh, de acces la un avocat nu poate fi exercitat dacă asistența juridică nu este gratuită. Dragi colegi, spune doamna Invelt, nu v-am limitat în ceea ce privește luările de cuvânt, însă dacă vrem să le permitem tuturor să intervină, vă rog să fiți mai disciplinați. Însă aș prefera să vă autodisciplinați decât să vă spun eu cât să vorbiți. Însă dacă nu o faceți, voi fi obligată. Domnul Mulder acum de la Liberali. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul în numele Sarah Latford, pentru că dumnei nu poate fi astăzi aici și mi-a cerut să vă spun care este poziția dumnei. Deci nu este vorba de poziția mea. Dumnei spune că este foarte important ca toate, tuturor persoanelor să li se garanteze dreptul de a fi asistată de un avocat. Mă bucură faptul că Consiliul a mers pe drumul asigurării acestei uh, garanții. De asemenea, este important ca poliția să nu poată continua un, un interogatoriu uh, fără a oferi unui uh, suspect oportunitatea de a fi asistată de un uh, avocat. Pentru a aduna provezi, uh, dovezi, cred că este foarte bine să există o, o listă pentru aceste uh, probe. Nu trebuie să ne bazăm pe definiții vagi care ar putea fi contestate de uh, statele membre. Trebuie să stabilim une, unele standarde minime și să nu reiterăm uh, convențiile existente. Din punctul de vedere al confidențialității, cred că majoritatea Um, colegilor din grupul ALDE sunt de acord cu acest principiu. Dar știm foarte bine că problema este întotdeauna în detalii. Cred că este rezonabil să punem accentul pe uh, confidențialitate și dacă există uh, bănuiel că avocatul ar fi implicat în uh, activități infracționale, acest drept ar trebui să fie limitat. Din punctul de vedere al uh, eficienței uh, acestei directive și din punctul de vedere al folosirii sau excluderii folosirii dovezilor dacă acestea au fost uh, obținute nerespectându-se dreptul, drepturile prevăzute în mod legal, cred că acest lucru ar trebui să fie hotărât de un tribunal Cred că trebuie să vedem cum vor fi afectate drepturile tribunalelor de a lua anumite decizii. Uneori, suspectul s-ar putea să fie mai bine pentru un suspect să aibă acces prin telefon la un avocat, dar acest lucru ar trebui să fie limitat la cazuri relativ minore. Cred că este foarte important să definim cât mai clar domeniul de aplicare al acestei directive și poliția trebuie să aibă șansa de a stabili dacă o persoană este suspectă, dacă poate fi acuzată, stabilind identitatea persoanei respective. Acestea au fost lucrurile pe care și le-a dorit uh, Sarah Latford să fie transmisă. Sper că uh, v-am transmis uh, cele dorite de dumneavoastră cât mai corect, dar aș dori să spun și eu ceva în numele meu propriu. Am introdus câteva amendamente uh, după părerea mea, cred că nu ar trebui să exagerăm prea mult cu această uh, directivă și nu cred că ai nevoie de un uh, avocat pentru orice infracțiune minoră. Vă mulțumesc. Acum Ian Albrecht în numele versilor. Vă mulțumesc. Doresc să îi mulțumesc doamnei Antonescu pentru munca dumnei. Cred, cred că ați uh, muncit foarte bine și progresăm foarte bine și pentru a găsi soluții din partea Parlamentului. Cred că a fost o idee foarte bună să cerem avizul serviciului uh, juridic. Mă bucur că am făcut acest lucru. Eu aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, sunt de acord că nu ar trebui să introducem această, acest concept de interviu oficial, anchetă interogatoriu oficial. Sunt de acord cu doamna raportor, trebuie să fim uh, coerenți și consecvenți cu măsurile pe care le-am hotărât până acum, pentru că acest termen ar uh, putea fi interpretat în diferite moduri și nu sunt de acord cu această posibilitate. Drept urmare, cred că serviciul juridic ne-a spus foarte clar că CEDO a indicat uh, ce înseamnă un uh, proces uh, corect pe baza articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Fundamentale, deci trebuie să respectăm această poziție și nu trebuie să limităm domeniul de aplicare al acestei directive prea mult, pentru că atunci am luat o în altă direcție față de cea a CEDO din punctul de vedere al uh, uh, colectării probelor și confidențialității. Am avut, după părerea mea, o abordare foarte bună, mai ales vis-a-vis -vis de articolul 10, aliniatul 2. Eu aș prefera să păstrăm formularea care se regăsește în raport acum, confidențialitatea. Nu cred că ar trebui să diluăm prea mult uh, confidențialitatea, conceptul de confidențialitate între un acuzat și avocat. Cred că principiul confidențialității trebuie respectat strict și nu trebuie să deschidem portițe pentru diferite uh, derogări. Din, acum, căile de atac. Articolul 13, uh, alineatul 3. Uh, după cum a spus serviciul juridic, acest lucru, prevederi, aceste prevederi uh, fac parte, se încadrează în tratatele europene. În același timp, este nevoie de aceste prevederi pentru a avea o abordare coerentă vis-a-vis -vis de drepturile unei persoane suspecte și pentru a pune în aplicare jurisprudența CEDO. Deci, aș dori, dacă este posibil, să păstrăm formularea existentă acum și să păstrăm acest aliniat în raport așa cum este el. Vă mulțumesc, domnul Kerhoff, din partea grupului ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru vocea mea puțin răgușită. Unii mi-au spus însă că am o voce mult mai plăcută acum. În primul rând, permiteți-mi să o felicit pe doamna raportor. Mă bucură foarte mult uh, situația în care ne aflăm acum, pentru că eu avusesem anumite îngrijorări. Mă bucur că ne-am uh, adresat serviciului uh, juridic, deși îmi dau seama că multe prevederi stabilite aici vor duce la costuri. Și vorbesc aici în calitate de deputat și de avocat și mă bucură faptul că subliniem ne, uh, următorul lucru. Ar trebui să există un acces nu doar la un avocat, ci și uh, în uh, directivă ar trebui să se prevede faptul că trebuie notificată, trebuie să se facă o, o notificare față, față de o persoană numită de uh, suspectul respectiv, indiferent că este vorba de un avocat sau nu. Cred că acest lucru Um, este posibil în majoritatea statelor membre, dar nu peste tot. Deci cred că acest aspect este important, indiferent de momentul în care intervine un avocat în proceduri. De asemenea, dreptul de a comunica cu autoritățile consulare este important dacă te afli într-o, dacă, te afli, dacă nu te afli în țara ta de reședință. Într-adevăr, uh, derogările ar trebui să fie limitate. Accesul la un avocat trebuie negat doar dacă există cereri indispensabile legate de uh, procedurile penale. Pentru că este fundamental să fie asistat de un avocat. Dreptul de a um, vorbi la telefon cu un avocat. Am insistat asupra acestui punct pentru că nu totdeauna este, nu este posibil să te întâlnești cu un uh, avocat. Deci dacă s-ar nega acest drept, uh, ar fi inacceptabil ținând seama de tehnologiile uh, moderne care, pe care le avem la dispoziție acum. Um, știm foarte bine, dacă te afli într-o zonă rurală, este greu să uh, fii asistat fizic de un avocat, dar poți să îl suni la telefon. Deci, asemenea, prevederea este o îmbunătățire majoră. Și cred că perioada de timp din momentul în care se trece la acțiune din partea unei autorități și uh, asistența juridică, această perioadă de timp este foarte importantă. Există o presiune din punctul de vedere a timpului pentru a colecta dovezi. Deci ai nevoie pentru acest lucru și trebuie să fim atenți să nu facem nimic care să pună piedici uh, unei anchete. Deci trebuie să echilibrăm aceste două uh, aspecte. Uh, procesul de colectare uh, a probelor și accesul la un avocat. Din punctul meu de vedere, doamna raportor a găsit acest uh, echilibru important. Din punctul nostru de vedere, această inițiativă este una foarte importantă pe care o vom sprijini în continuare. Vă mulțumesc, doamna Zipăl. Vă mulțumesc. O să încerc să mă limitez la două, trei puncte. În primul rând, doar să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca ei Cred că va trebui să poarte mai multe discuții cu raportorii din umbră pentru a ajunge la o poziție cât mai puternică cu care să începem negocierile. În primul rând, dreptul de a fi asistat de un avocat. Acest drept nu poate fi limitat. Chiar și dacă este vorba de un delict minor, dacă trebuie să plătesc o amendă și nu am un cazier. Uh, poate se întâmplă ca eu să consider că nu sunt deloc uh, vinovat și experiența ne arată că în momentul în care intervine un avocat, lucrurile sunt luate mult mai în serios. Deci eu nu înțeleg de ce ar trebui să limităm dreptul de a fi asistat de un avocat. Același lucru este valabil și pentru forma de uh, a contacta un avocat. Eu nu am, de exemplu, nu, nu, am un avocat, nu am un avocat până acum pentru că nu am avut nevoie. Um, dar este vorba de o uh, decizie pe care trebuie să o iau eu personal. Nu trebuie ca cineva să-mi impună avocatul pe care trebuie să îl uh, consult. În a doua măsură pe care am hotărât-o, am văzut foarte clar că trebuie să existe o cale de atac clar definită. Dacă renunți la dreptul de a avea un avocat, această renunțare poate fi Uh, pot să renunț la ea în orice moment. Apoi, și confidențialitatea trebuie asigurată. Eu nu văd niciun motiv pentru a limita confidențialitatea, pentru că doar dacă discuțiile între un avocat și o persoană suspectă sunt confidențialitate, se poate uh, asigura uh, că o procedură se desfășoară, se desfășoară într-un mod adecvat. Foarte importante sunt și condițiile de reținere a unei uh, persoane și cred că ar trebui să discutăm și despre aceste condiții pentru a uh, asigura cooperarea adecvată între statele membre. Aș dori să mă refer și la coerența diferitelor măsuri uh, luate în, pe, în această foaie de parcurs. Domnul Antonescu s-a referit la câteva, la câteva aspecte și cred că ar trebui să ținem seama la uh, Uh, când luăm această măsură de textul din directiva referitoare la dreptul de informare. Pe mine m-a iritat puțin faptul că această măsură în, în uh, traducerea germană se, se folosește un termen inadecvat din punctul meu de vedere. Um, în um, varianta germană se amintește dreptul la asistență juridică. Noi ne-am fi dorit să fie amintit termenul dreptul de uh, a fi asistat de un avocat. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Fos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu două remarci vis-a-vis -vis de contribuția doamnei Zipel. Uh, dacă doriți uh, să aflați opinia unor avocați, atât Timothy Kirchhoff cât și eu, vă, pot, uh, vă putem ajuta. Din punctul de vedere al, al, termen, al termenului folosit în limba germană, cred că ar trebui să precizăm aici puțin. Cred că am spus de mai multe ori faptul că pe mine pe mine mă mulțumește propunerea făcută de comisie. Îmi place foarte mult și propunerea de, proiectul de raport al colegii noastre, domnul Antonescu, tocmai pentru că în acest domeniu sensibil este foarte greu să găsești echilibrul potrivit. Mai ales ținând seama că există tradiții uh, diferite în statele membre și uh, pentru mine este foarte important ca în fazele inițiale ale unei proceduri penale în care o persoană suspectă eventual poate să facă declarații care mai apoi se vor dovedi a fi foarte importante. Deci în acest context este important să implicăm un uh, reprezentant legal, un avocat cât mai devreme. Din punctul meu de vedere, uh, ar trebui să regândim trei puncte. În primul rând, uh, verificarea condițiilor de reținere a unui suspect. Cred că dacă vom face acest lucru, vom consolida uh, siguranța uh, juridică. Nu cred că există vreun argument uh, împotriva unei asemenea evaluări. Există unele amendamente înaintate în acest punct de vedere și eu cred că ar trebui să ajungem la un compromis în legătură cu aceste amendamente. Apoi, articolul uh, 10, punctul 2 și articolul 13, alineatul 3. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri ar trebui scoase din această directivă. Probabil este corect, sunt corecte cele spuse de serviciul juridic, că nu există niciun argument împotriva acestor prevederi, dar uh, nu cred că avem nevoie de aceste pentru că uh, nu trebuie să reglementăm toate detaliile pe care le putem reglementa. Tocmai pentru că intrăm în uh, tradiții diferite, există uh, proceduri penale diferite în statele membre și este vorba de cum sunt folosite probele. Um, această competență este o competență fundamentală a fiecărui stat uh, membru și din punctul meu de vedere, această competență trebuie lăsată în mâinile statelor membre. În ceea ce privește principiul confidențialității. Eu cred că Există și există într-adevăr și posibilitatea unui uh, abuz și un avocat într-adevăr poate fi Uh, suspect poate fi implicat în activități uh, infracționale. Deci, cred, drept urmare, că avem nevoie de anumite derogări pentru a uh, pentru a avea posibilitatea de a evita aceste uh, situații dificile. Și poate, dacă mai îmi permiteți, uh, foarte uh, pe scurt, Uh, amendamentul 126 din partea doamnei uh, Sipel, unde este vorba de asigurarea unor uh, proceduri penale adecvate și evitarea torturii și așa mai departe. Pe mine mă miră puțin faptul că se pleacă de la premisa că tortura ar fi partea a vieții cotidiene din procedurile penale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Uh, nu doresc să mă uh, refer la uh, situația cu închisorile CIA din Europa. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei și Consiliului pentru a ne prezenta pe scurt opiniile dumnealor. Nu doresc, aș dori să-și limiteze remarcile cât este posibil pentru a da timp și Domnule raportor, domnul Tel din partea Comisiei Europene. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, ar vrea, aș vrea să-i mulțumesc doamne Antonescu pentru observațiile făcute. Salutăm raportul și um, îi mulțumim pentru tot ce a făcut. De exemplu, faptul că nu ar trebui să existe acele interviuri neoficiale. Comisia salută toate amendamentele înaintate. E o tendință largă care arată dorința de a ajunge la un text. Se, include, de se include, mă scuzați, de asemenea jurisprudența CEDO, ceea ce arată că ne îndreptăm către niște norme în conformitate cu valorile noastre democratice și de respectarea dreptului la apărare. În ceea ce privește problema sancțiunilor, articolul 13, Comisia în mare este de acord cu avizul uh, serviciului juridic uh, cu o singură reținere. Comisia a considerat întotdeauna că nu era vorba strict o sensul de reguli privind admisibilitatea probelor, ci privind utilizarea acestora. Și de aceea îmi permit să vă reamintesc că propunerea comisiei lasă deja o marjă de manevră foarte mare judecătorilor naționali. Judicial discretion în, eng în engleză. Iar uh, autoritatea judecătorească trebuie să vadă dacă dovezile respective pot sau nu avea un impact uh, negativ asupra dreptului la, apărări, la apărare un drept nu are cum să fie efectiv dacă nu este sancționat în caz de încălcare. Deci pentru noi referința este articolul 13 și noi ne dorim ca această dispoziție să fie menținută în textul final pentru ca judecătorul național, care este judecătorul uh, comunitar de drept comun, sub controlul Curții de Justiție, să hotărască condițiile în care a, s-ar fi putut sau nu încălca dreptul la apărare. Vă mulțumesc, domnul Solskov, din partea președinției daneze. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că această dezbatere și amendamentele sunt foarte interesante. Asta arată că și Parlamentul își dă seama că aici trebuie să ajungem la un echilibru între interese diferite. E un semn bun pentru viitoarele negocieri între instituțiile noastre. Nu am un mandat pentru a face comentarii în legătură cu propunerea Parlamentului, deoarece la Consiliu uh, încă nu a fost stabilită poziția de negociere. Și știți și dumneavoastră că nu e deloc ușor, deoarece regulile din statele membre sunt foarte diferite în această privință. Deci e work in progress în continuare. În orice caz, președinția daneză crede că va fi posibil să ajungem la o poziție de negociere în timpul mandatului nostru. Așadar, Aștept cu, cu nerăbdare și rezultatul negocierilor de la Parlament pentru a putea face progrese la acest dosar atât de important. E tot ce pot să vă spun acum. Vă mulțumesc. Ok, the... Da. Vă mulțumesc. Acum, din nou, doamna raportor, doamna Antonescu, care va trage concluziile. Aveți cuvântul. Președinte, vreau să mulțumesc foarte mult colegilor pentru intervențiile de calitate. Mulțumesc și serviciului juridic pentru că, uh, în mod evident, opinia ne va ajuta mult în discuțiile pe care le vom purta de acum, uh, de acum încolo. Mi s-a părut foarte uh, interesantă și precizarea pe care a făcut-o domnul Olivier Tel, Comisia, cu privire la distinția dintre admisibilitatea probelor și utilizarea probelor și asta trebuie să avem în vedere în uh, formularea uh, eventualului compromis cu privire la, uh, la căi de atac, dacă reușim să, uh, să ajungem la un compromis. Uh, nu aș intra uh, din nou în fiecare dintre problemele semnalate, pentru că la toate m-am referit la început. Aș dori doar să, pentru că nu am vorbit despre asistența juridică gratuită, aș dori să-i să, -i, să -i, răspund doamnei uh, Lopez. Um, uh, sunt de acord cu dumnea ei că avem nevoie și de asistență juridică, de directivă pe asistență juridică gratuită. Acesta este și motivul pentru care am uh, împreună cu Simon Busutil am solicitat Comisie printr-un amendament să vină cât mai repede cu, cu o propunere pentru ca exercitarea dreptului la avocat într-adevăr să fie uh, Um, efectivă și în bune condiții în Uniunea Europeană. Avem nevoie și de acest instrument juridic cât mai repede. Um, aș vrea să, uh, să spun colegilor că Um, este, este clar că avem nevoie de o poziție bună la negocieri. Nu putem uh, pleca din Parlament cu o poziție care să uh, fie practic o replică a poziției Consiliului, pentru că am avut și astfel de amendamente depuse. Deci trebuie să fim conștient că poziția noastră trebuie să fie o poziție uh, bună și de aceea doresc să, să îi rog să, să colaboreze și să aibă înțelegere, să găsim o, o, o poziție cât, cât mai bună. În ceea ce privește calendarul, doamna Sipăl a avut, uh, a avut dreptate. Uh, trebuie să, să uh, stabilesc foarte multe, multe întâlniri, atât cu raportorii din umbră, cât și cu colegii, pentru găsirea unor, unor soluții cât mai bune și de aceea s-ar putea să fie nevoie să, să amânăm votul. Mulțumesc! Okay, that pretty much uh, concludes this item on... Doamna președinte, cu asta conchidem acest punct de pe ordine de zi și putem trece la următorul. Văd că domnul Busutil încă nu este în sală, dar sugerez Okay. Um, point 12 on the agenda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 În 2010, Parlamentul European a decis uh, să pună în uh, discuție uh, această decizie a Consiliului și avocatul general al Curții Europene de Justiție și-a oferit decizia săptămâna trecută, susținând poziția Parlamentului. Prin urmare, vom invita Serviciul Juridic al Parlamentului să prezinte acum concluziile avocatului general în cadrul acestei comisii și apoi vom vedea care va fi um, răspunsul uh, Comisiei uh, Europene, al raportorului și eventual uh, al celorlalți colegi. Um, doamna Din, din partea Serviciului Juridic, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum probabil vă amintiți, a existat o solicitare acestei comisii pentru ca Parlamentul să înainteze uh, o. Uh, o cauză pentru a anula această decizie a Consiliului și asta în contextul operațiunilor uh, Frontex. Această acțiune în instanță uh, a fost înaintată, deși Parlamentul nu și-a uh, folosit dreptul de veto pentru a preveni punerea în aplicare a acestei acțiuni pentru că nu s-a obținut majoritatea la vot. Pe 17 aprilie 2012, avocatul general și-a prezentat avizul care, cum spuneați, susține poziția Parlamentului. Înainte de a intra în conținut, aș dori să subliniez faptul că acest aviz nu este obligatoriu și că nu trebuie neapărat urmat de instanță. Însă, avizul conține o examinare detaliată a acestei chestiuni și poate să ne fie util uh, pentru a înțelege uh, cum stau lucrurile uh, dacă e să se obțină o hotărâre. Uh, în avizul său, avocatul general ia în considerare două chestiuni specifice, admisibilitatea acțiunii și apoi uh, uh, dacă sau nu uh, decizia a depășit puterile de implementare general uh, se analizează modul în care uh, s-au uh, uh, determinat sau ar trebui determinate elementele esențiale și cele neesențiale. Mai întâi, în ceea ce privește admisibilitatea. Consiliul a argumentat faptul că dacă Parlamentul nu uh, a înaintat un proiect de uh, decizie în legătură cu competențele sale, acum Parlamentul poate nu poate aduce uh, în instanță o cauză pe aceleași temeiuri. Avocatul general respinge acest argument pentru că Parlamentul nu este obligat să se opună unui, unei legi, chiar dacă consideră că există elemente ale acestei legi care i-ar permite să se folosească de dreptul de veto. Poziția Parlamentului poate să depindă de anumite considerente politice și exercitarea dreptului la veto nu poate fi considerată ca alternativă la uh, revizuirea judiciară. Cu alte cuvinte, uh, exercitarea dreptului de veto și dreptul de a înainta o acțiune de anulare uh, sunt două alternative și uh, sunt uh, pur și simplu niște măsuri total diferite. Prin urmare, uh, avocatul general ilustrează diferențele între proceduri, între decitarea dreptului la veto al Parlamentului și procedura cu examinare. Trebuie să existe mai degrabă o componență în, adecvată în sala de vot, nu neapărat un număr al eurodeputaților. Din această perspectivă, posibilitatea de a înainta o acțiune de anulare poate fi văzută ca uh, instrument de protecție pentru minoritățile parlamentare. Avocatul general apoi examinează uh, decizia pentru a vedea dacă ea depășește sau nu uh, puterile de implementare în domeniul codului Schengen de uh, către uh, autorități. Această putere de implementare prevede ca Comisia să poată adopta măsuri suplimentare care să guverneze supravegherea în conformitate cu procedura de reglementare cu examinare și Comisia poate să adauge sau să modifice elementele neesențiale. Parlamentul a argumentat că decizia conținea elemente care trebuie uh, văzute ca esențiale și, prin urmare, uh, trebuie rezervate legiuitorilor. Avocatul general uh, examinează în termeni generali evaluarea care trebuie făcută mai întâi Uh, limitele uh, competențelor de implementare care trebuie definite în conformitate cu caracteristicile politicii în uh, discuție. Din această perspectivă sublinează faptul că domeniul de politică vizat, adică controlul frontierelor externe și combaterea imigrației ilegale, care afectează drepturile omului și de aceea e dificil pentru domenii tehnice precum politica agricolă, unde Comisia are puteri deschise de implementare. Deci e greu în primul domeniu să uh, te manifesti. În al doilea rând, determinarea caracterului esențial și neesențial nu este o aplicare mecanică a formulei folosite de jurisprudență, ci trebuie să rezulte de pe urma unei valori făcute în lumina tuturor factorilor relevanți. Formularea uh, actelor delegate, a actului în cauză și altor scheme similare. Cât privește analiza factorilor relevanți, dânsul este de opinie că există anumite măsuri uh, care uh, pot fi considerate ca fiind uh, elemente esențiale. Aceste măsuri presupun oprirea îmbarcării pe nave, confiscarea navelor și arestarea persoanelor de la bord, Uh, predarea uh, acestor persoane de la bordul unui stat terț și, uh, prin urmare, dânsul este de opinie că și locul unde vor fi debarcate persoanele reprezintă un aspect esențial. Uh, motivele dânsului sunt următoarele. Aceste măsuri uh, presupun niște alegeri dificile care pot să afecteze drepturile fundamentale sau libertatea indivizilor. Ele afectează posibilitatea ca aceste, posibil... ca aceste persoane să obțină protecție internațională și pot să afecteze relațiile cu statele terțe vizate. Mai mult decât atât, posibilitatea de a adopta asemenea măsuri uh, în larg sunt esențial, este esențială în natura sa, în raport cu aspectele teritoriale ale codului Schengen. Mai sunt uh, alte elemente care sublinează acest caracter esențial uh, al acestor măsuri. Mai întâi, ele uh, aduc în discuție chestiuni care sunt foarte sensibile și delicate. De exemplu, aplicabilitatea principiului neimplicării în apele internaționale, deși stabilirea locului la care persoanele salvate trebuie debarcate intervine. Apoi, definiția elementelor comparabile în raport cu controlele la frontieră fac parte din acest aceste măsuri. Uh, s-a acceptat um, argumentul Parlamentului uh, că uh, trebuie acționat în domeniul de aplicare al codului Frontex și toate aceste măsuri cad în afara măsurilor prevăzute în codul Schengen. Orientările care apar în anexă guvernează aceste măsuri de uh, debarcare a uh, persoanelor, câtă vreme ele trebuie să facă parte dintr-un plan operațional. Fără să aducă atingere la uh, modificările recente ale codului Schengen, aceasta este opinia avocatului general. Acesta propune ca decizia să fie anulată, însă efectele sale trebuie păstrate până la intrarea în vigoare a unei legi adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Dacă curtea urmează avizul uh, avocatului general, atunci uh, propunerea ar, uh, comisiei ar trebui să fie de înlocuire a acestei decizii cu o lege care să fie adoptată prin procedura legislativă ordinară. În general, se poate spune că hotărârea curții va oferi orientări utile pentru instituții în ceea ce privește evaluarea care trebuie făcută în conformitate cu elementele esențiale și neesențiale, care pot fi delegate Comisiei în conformitate cu articolul 290. 2020. Acestea sunt principalele puncte ale avizului secretarului, avocatului general, însă sunt gata să răspund la orice întrebări ați putea să aveți. Um, o să dau acum uh, cuvântul Comisiei doamnei uh, Emma Brown pentru a uh, răspunde pe scurt. You don't want to take the floor, then I go to Mr. Cashman. Um, thank you very much and thank you, Maggie, for your excellent... Domnul Cashman, Doresc să vă mulțumesc pentru această analiză excelentă a, a avizului avocatului general, care reflectă a, avizul pe care îl sugerasem eu comisie, deși acesta nu a fost acceptat, mai ales în legătură cu admisibilitatea alineatului 3, unde avocatul general declară că procedura poate fi Uh, subiectul unor argumente politice. Exact același lucru îl spusesem și eu la momentul respectiv. Contextul deciziei spune că um, statele membre trebuie să respecte prevederile dreptului uh, maritim internațional în legătură de asistența acordată în larg și cu debarcarea persoanelor. Știți foarte bine că, din acest punct de vedere, există o poziție puternică din partea Maltei și Italiei. Argumentul uh, Maltei uh, fusese că uh, imigranții ilegali uh, salvați de Frontex ar trebui să uh, fie duși în, în țara de origine și nu în cel mai uh, sigur port. Uh, pentru că dacă o persoană ar fi fost salvată în Marea de lângă Malta, ar fi fost adusă în Malta. Uh, Am recunoscut, am recunoscut la momentul respectiv că, până la urmă, Comisia a depășit puțin uh, competențele, dar uh, eu am susținut uh, principiul că nu putem avea dispute legale pe spatele persoanelor care trebuie salvate pe mare. Totuși, în martie 2010, Comisia Libe a decis să nu adopte recomandarea făcută de mine și am ajuns în plenară și știți foarte bine că nu am obținut o majoritate calificată pentru a respinge această propunere, dar domnul Busutil a revenit la Comisia Libă cu o cerere adresată serviciului juridic uh, dacă uh, această regulă ar putea fi respinsă. Um, datorită faptului că Comisia, comisia și-a, și-a depășit competențele. Dar am ajuns uh, la un acord conform căreia comis, decizia Comisiei nu ar trebui suspendată. Mă bucură uh, faptul că domnul Busutil a inclus uh, această regulă în acest raport, dar nu în totalitate, din păcate. Deci, uh, avizul avocatului uh, general, domnul Mengozi, trebuie salutat și salut în mod special faptul că recomandarea avocatului general se bazează pe concluzii și după cum am auzit, uh, Curtea de Justiție nu trebuie să accepte acest uh, aviz, dar este invocată o procedură care poate fi folosită doar pentru amendarea unor elemente neesențiale ale codului Um, Schengen. Deci, uh, concluzia avocatului general este că decizia Consiliului introduce elemente noi, esențiale, și modifică regulamentul Frontex. Deci nu este vorba de elemente neesențiale. Și în final, recomandarea avocatului general cere păstrarea regulilor actuale până când va fi adoptat un nou act legal în, legal în cadrul procedurilor um, ordinare. Eu sper că acest aviz va fi respectat de Curtea Europeană de Justiție și mă mulțumește faptul că reflectă poziția pe care am avut-o o poziție care a fost sprijinită de grupul meu politic, politic atât în comisie cât și în plenară. Vă mulțumesc, domnul Busutil. Madam Chairman, uh, let me start by uh, Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să felicit serviciul juridic al Parlamentului European. Aș vrea să le reamintesc colegilor din această comisie că în februarie 2010 domnul Lopez Aguilar i-a cerut uh, sfatul uh, Serviciului Juridic în legătură cu această decizie a Consiliului. Și cu acea ocazie, Serviciul Juridic a răspuns în martie 2010 pentru a ne spune că era un abuz de putere din partea Consiliului și că era o decizie care putea fi um, adusă în fața instanței. Pentru a învinge această decizie am avut nevoie de o majoritate în plenară. Rezoluția a fost sprijinită de 339 de voturi. Deci ne-au lipsit 30 de voturi pentru a avea majoritatea absolută. Deci rezoluția acestei comisii a fost sprijinită de o mare majoritate, 339 de voturi, însă nu a fost majoritatea absolută. Și în acest motiv această decizie a Consiliului nu a fost înfrântă din punct de vedere politic de Parlament. Ulterior, așa cum a spus domnul Cashman, ne-am întors în această comisie și la inițiativa mea am cerut din nou să se verifice dacă aceste reguli ar trebui duse în fața instanței uh, deoarece cu temeiul că uh, din partea Consiliului s-ar fi depășit competențele. Eu nu sunt de acord cu modul în care a formulat domnul uh, Cashman cronologia, însă asta e secundar în momentul de față. Și rezultatul e că avocatul general al Curții de Justiție a acceptat consilierea oferită de serviciile noastre juridice și, de asemenea, a sprijinit poziția Parlamentului European. Astfel, avocatul general îi propune Curții Europene de Justiție ca aceste reguli să fie declarate invalide. Știm cu toții că avizul avocatul general nu e o decizie în sine și că trebuie să așteptăm hotărârea judecătorească finală, care cred că va fi emisă cât de curând. Însă iată că acum ne aflăm în situația în care trebuie să ne dăm seama ce trebuie să facem de acum încolo și de aceea sunt dezamăgit de faptul că din partea comisiei nici măcar nu s-a făcut o intervenție astăzi. Eu m-aș fi așteptat să știu ce vor să facă, ce intenționează să facă, dat fiind acest aviz al avocatului general și dacă nu sunt gata să o facă acum, sper să vină pregătiți aici când se va da uh, hotărârea judecătorească definitivă deoarece vrem să știm exact ce anume intenționează să facă. Aceste reguli vor fi declarate ca fiind invalide. valide. Însă eu unul știu că odată ce vom modifica aceste reguli, atunci Parlamentul va avea o putere de codecizie de plină și Asta e miezul problemei, dragi colegi. Avem aici niște reguli care ne-au fost impuse cu forța de Consiliu printr-o procedură greșită. Și această procedură ne-a dat puterea să spunem da sau nu la decizia Consiliului, deci doar să ne dăm consimțământul, fără să putem modifica propunerea. Însă, de data aceasta vom putea intra în miezul problemei. Parlamentul va avea puterea de a se implica în acest proces, va avea problema de a modifica aceste reguli pentru a le face mai drepte decât sunt acum. Asta e direcția în care ne îndreptăm. Aceasta este și direcția pe care o ia avocatul general în această cauză și atunci când vom avea o confirmare printr-o hotărâre judecătorească, sper ca din partea comisiei să vină aici cineva să ne spună că vor promite niște noi reguli proaspete, oferindu-i Parlamentului posibilitatea de a-și exercita dreptul de codecizie. Vom folosi amendamente pentru a schimba aceste reguli, deci nu vom mai fi întrebați dacă suntem sau nu de acord doar. Deci, încă o dată, felicitările mele serviciului juridic ați făcut o treabă într-adevăr minunată. Vă mulțumesc! E extraordinar ce pot face serviciile juridice. Cred că ar trebui să le cerem avizul mult mai des. Domnul Cashman dorește să intervină din nou. Vreau să corectez un singur lucru. Când vorbim de astfel de chestiuni, trebuie să fim de o precizie extraordinară. Vorbea domnul uh, busutil de voturi. 336 de voturi au fost pentru și 356 împotrivă și 30 de abțineri. Deci ne lipseau 33 de voturi pentru a avea majoritatea absolută și nu 30 de voturi. E o precizare pe care țin să o fac. Și eu sper că odată ce vom avea hotărârea judecătorească, comisia va reacționa. Avocatul general nu face decât să-și dea un aviz și ca să se consemne asta, trebuie să vă spun că avocatul general s-a a, a plecat asupra procedurii pentru a vedea dacă aceasta a fost pusă în aplicare așa cum trebuie. Deci vom vedea după aceea dacă există chestiuni esențiale sau nu noi am uh, pus la îndoială procedura. Deci vă spun uh, că sunt foarte mulțumit de faptul că recomandarea cere menținerea regulilor privind frontierele maritime. Mă scuzați, trebuie să plec la o întâlnire cu președintele Africii de Sud. Vă mulțumesc. Însă nu mai văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul, deci presupun că putem încheia această dezbatere peste... Uitați-vă că nu avem întârziere, din potrivă. Acum urmează restul întâlnirii cu ușile închise, însă vreau să știu cine a cerut să fie cu ușile închise. Comisia? A, ah, ok, comisia. <laughs> Bine. Deci, ca să se consemneze, vreau să vă spun că, după părerea mea, e inutil să avem o reuniune cu ușile închise, însă accept acest lucru. Suspendăm, întrerupem reuniunea și o reluăm peste 10 minute.